Se reia sesiunea. Vreau să știu dacă sunt uh, comentarii. Ați primit uh, ordinea de zi pentru după amiază. Procesul verbal va fost înmânat. Dacă nu sunt uh, comentarii, considerăm că este adoptat. Pe ordinea de zi avem